El señor presidente. Domnul președinte. Queridas amigas y... Dragi prieteni, bună seara. Haideți să reluăm sesiunea plenară. Începem cu un anunț. Am fost informat de către Regatul Unit că doamna Diane Wallis a fost înlocuită de către Rebecca Elizabeth Taylor, începând cu 8 martie anul acesta. Doresc să îi urez bun venit noi colege, iar la articolul 3, aliniatul 2 din regulamentul nostru de procedură, Dacă nu există obiecții, atunci doamna Taylor își preia mandatul aici, la Parlament. Și sigur că trebuie să fie clarificat un lucru și anume că mandatul său aici uh, este compatibil cu